acționa fără să fie la curent cu faptul că uh, pacientul respectiv este contaminat. Eu cred că și societatea la rândul